Bun. Am fost informat că doamna Corața Bild are un punct procedural. Vă rog frumos, haideți să o ascultăm pe colega noastră. Thank you, Mr. Chairman. Dear... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să abordez uh, problema fraudei la vot a doamnei Le Pen. Mm, pot să vorbesc, domnule președinte? În octombrie, la plenara din octombrie, președintele, îi rog pe colegi uh, să respecte vorbitoarea, să asculte cel puțin. Vă rog, doamnă Corațabil. Deci, la sesiunea plenară din octombrie, alături de alți colegi, am abordat acest subiect și ați spus că veți lansa o anchetă oficială. Mulți dintre noi încă ne întrebăm care este rezultatul acestei anchete după atâtea luni de zile. Domnul Marcel de Graf, copreședinte al grupului Eu, um, Libertăților uh, Națiunilor și Libertăților Europene, a fost sancționat dar nu am auzit nimic despre votul domnului Nicola B. în numele și cu uh, cardul de vot al doamnei Le Pen uh, de la Frontul Național la votul privind uh, cotele de emisii. Ce noutăți aveți să ne spuneți, domnule președinte? Mulțumesc! Trebuie să vă informez că președintele mi-a cerut să încep cu o comunicare pe care o voi face imediat, care se leagă exact de acest subiect. Dar uh, doamna Le Pen a cerut și ea să ia cuvântul. O rog să intervină. Mulțumesc, dragi colegi. Doamna Corața Bild e obsedată de mine și îi mulțumesc pentru asta. Voiam să îi aduc la cunoștință că acuzațiile mincinoase și defăimările uh, sunt false și eu am fost declarată nevinovată în acest caz. Bun. După cum v-am spus, uh, a, comunicarea mea are legătură cu acest subiect și am să citesc textul care mi-a fost transmis ca să vi-l prezint în numele președintelui. Și citez. După cum vă amintiți cu siguranță la sesiunea de vot de la sesiunea plenară din 28 octombrie 2015, doamna Corața Bild l-a rugat pe președinte să verifice circumstanțele în care consola de vot a doamnei Le Pen a fost folosită în absența acesteia. În 17 decembrie 2015, Parlamentul a fost informat că președintele a decis să impună o sancțiune domnului de Graf pentru comportamentul la sesiunea de votare menționată anterior, și anume pentru că a folosit consola de vot a doamnei Le Pen. Această sancțiune este reprezentată de uh, tăierea dreptului la uh, diurnă pentru 5 zile. În plus, după ce președintele a audiat diferiți membri și pe domnul B de două ori, s-a decis să impună o sancțiune și domnului Bey pentru comportamentul la aceeași sesiune de votare. Adică pentru că a folosit consola de vot a doamnei Le Pen. Sancțiunea va fi reprezentată de tăierea diurnei pe 5 zile. Membrul respectiv a fost notificat de această decizie sfârșitul comunicării. Acum trecem, da? Domnul Bey, vă rog. Euh, Domnule președinte, intervenția mea este bazată pe articolul 164-167 din uh, Um, regulamentul Parlamentului. Voi depune recurs împotriva acestei sancțiuni, sancțiuni care nu are bază juridică. Decizia președintelui Schulz um, arată cum folosește în mod totalitar această instituție și funcția sa de președinte, așa cum a arătat-o și marțea trecută în fața reprezentantului ONU. Această decizie se bazează pe acuzații fanteziste uh, și mărturii pe care nu le-am putut consulta și astfel s-au încălcat, flag, s-au încălcat flagrant drepturile mele fundamentale la apărare și regulamentul uh, intern de procedură. În acest caz, nu eu trebuie să arăt că sunt nevinovat, ci cei care mă acuză, din care patru uh, din cinci uh, nu știm care sunt, să aducă dovada materială a vinovăției mele. Domnul Schulz e în campanie pentru un nou uh, um, semimandat de președinte și de aceea acționează astfel. We have taken, we have taken... Am luat notă de decizia dumneavoastră de a contesta decizia președintelui. Doamna Corața Bild a cerut cuvântul. Domnule președinte, foarte pe scurt, aș dori să spun că avem în fața uh, noastră dovada unei minciuni publice, pentru că Nicola B. mi-a spus mie personal că a votat în numele doamnei Le Pen. În uh, autoturismul în care ne îndreptam înspre uh, aeroport și a fost și un martor, doamna Frederic Reis, și vedem cum, cât de importante sunt uh, regulile de procedură acestui Parlament pentru dumnealor. Mulțumesc! I take... Am înțeles că comunicarea prin care se anunță sancțiunea domnului Bey respectă